Il presidente. Președintele. mesdames et messieurs les députés doamnelor și domnilor deputați sunt extrem de emoționat ca în numele parlamentului european să transmit